nasze posiedzenie tylko w gronie Komisji Rolnictwa. O să continuăm. Am rămas numai noi, între noi, la Comisia Agri. <laughs> Avem interpretare în 18 limbi. Posiedzeni în ce privește procesele verbale ale ultimelor ședințe de pe 22-22 noiembrie și 3 decembrie, o să urmăm procedura obișnuită. Acum o să trecem la votul electronic. Este vorba de stabilirea programului în favoarea pieței unice, competitivitatea IMM-urilor și statisticile europene. E vorba de un raport uh, prezentat uh, de către doamna Ribeiro în noiembrie. Comisia IMCO este competentă pe fond programul propus aduce împreună activități finanțate uh, de uh, cinci vechi programe uh, prezente anterior, așadar, unul dintre ele se numește programul privind lanțul alimentar, acolo unde Comisia noastră Agri este competentă pe fond. O să-i dau cuvântul doamnei Ribeiro, dacă dorește, să, deci să ia cuvântul și să ne spună ce și cum. Doamna Ribeiro. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi raportorilor din umbră, întregii echipe a secretariatului care ne-a uh, ajutat în aceste deserturi, uh, de, demersuri, mă scuzați. Am ajuns la amendamente de compromis foarte bune și cred că ele vor întruni și majoritatea noastră în această seară. Vă mulțumesc. Bende, proșe o... Foarte bine. Așadar, dacă toată lumea este gata și atentă, începem votul. Amendamentul 98 uh, de Castro Aguilera. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 9. Am deschis votul. Am deschis votul. Acum am închis votul. și se adoptă. Trecem acum la compromisul 10. S-a deschis votul. Că toată lumea a votat, am închis votul. Ah, domnul Kalinowski nu a introdus bine cartela de vot și acum este bine. 106 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotriva, se adoptă. Acum, amendamentul 11 pentru, da, se adoptă. 108 se respinge. 111 pentru, împotrivă, se respinge. 110 pentru, împotrivă, se respinge. 112 pentru împotrivă se respinge, 113 pentru se adoptă, 109 pentru se adoptă, 114 pentru se adoptă, 115 pentru am scuzați, împotrivă se respinge, compromisul, compromisul 11, am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 119 pentru da, se adoptă compromisul 12. Am deschis votul. La compromisul 12, așadar, am închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 14. Pentru? Da, se adoptă. 184. Se adoptă. Compromisul 17. Am deschis votul. La 17 Votul, votul s-a închis. Și se adoptă. Trecem acum la compromisul 18. Am deschis votul. Votul s-a închis. Compromisul 13. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 16 se adoptă. 129 se adoptă. Se respinge. 130 respins. 117 se adoptă. 131 se adoptă. 132 se adoptă. 133 respins. 134 se adoptă. 135 se adoptă. 136 se respinge. 137 se respinge. 138 se respinge. 18 pentru, unde deci se adoptă. 139 se adoptă. 19 se adoptă. 20 se adoptă. 140 se respinge, 21 se adoptă, 141 se respinge, 22 se adoptă, 142 se respinge, compromisul 16, am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. Trecem la amendamentul 146. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificare. Am deschis votul la amendamentul 146. Votul s-a închis. Bun. 147 pentru, da, se adoptă. 123 se adoptă. 148 se adoptă. 149 se adoptă. 149 se adoptă, 150 se adoptă, 25 se adoptă, 26 se adoptă. Acum compromisul 14 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă 152. Se adoptă 153. Se adoptă 28. Se adoptă 154. Se adoptă 155 se adoptă. 156 se adoptă. Compromisul 15. Am deschis votul. Votul s-a închis. Poprawki 158. Kto jest za? Przyjęta. 159 za. 158 se adoptă. 50 za și 160. Și za. Se adoptă. 30 se adoptă. 24 se adoptă. 31 se adoptă. 161 se respinge. 162 adoptat. 163 respins. 164 <clears throat> respins. 32 se adoptă. 33. Verificăm. No, verificăm 32. Am deschis votul. Zamykam. Votul s-a închis. Și se adoptă 33 pentru împotrivă Verificăm 33. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 33. Votul s-a închis. Și se adoptă 165. Pentru împotriva, respins. Compromisul 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 20. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 34. Pentru adoptat. 35 se adoptă. 36 se respinge. 37 se respinge. Compromisul 1. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 41 pentru. Se adoptă 42. Se respinge 43. Se respinge 44. Se adoptă 1. Se adoptă 45. Respins. Verificăm. Votul s-a deschis. La amendamentul 45. Da. Verificăm. S-a închis votul. Poprawka 40, poprawka 40, poprawka 46 za. 46 pentru împotrivă, respins. Compromisul 2. A deschis votul. adoptado la enmienda cuarenta y uno del señor Buda. Yo creo que hemos saltado Cred că am sărit peste amendamentul 41 al domnului Buda și cred că am, să, am sărit direct la 42. Așa am eu impresia. Am votat-o? Înseamnă că nu m-am prins eu. Cu siguranță mi-a scăpat. Microfonul, microfonul. Cu microfon să vorbiți, vă rog. Pani poseł Aguilera, ale głosowaliśmy. Kto za? Da, am votat. Sau votăm din nou 41. Pentru împotrivă? Verificăm. A, deci nu se votase, am avut dreptate. Da, se adoptă, spune președintele. Da. Compromisul. Compromis 2. Głosujemy. Compromisul 2. Votul s-a deschis la compromisul 2, așadar. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă amendamentul 54. Se adoptă 55. Se adoptă 56. Pentru împotriva. Se respinge. 57. Pentru, împotriva, respins. 58. Se adoptă. 2. Se adoptă. 59. Pentru împotriva, respins. Compromisul 4. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. 63. Pentru împotriva, respins. 64 pentru, se adoptă. 65 împotrivă, respins. 3 se adoptă. 66 pentru împotrivă, verificare, votul s-a deschis. La 66. Votul s-a închis și se respinge. 67 pentru, împotrivă, respins. Verificăm la 67. Am deschis votul. Na se trzeba sprawdzać. Zamykam głosowanie. Odrzucona. Compromis... Se respinge. Compromisul 5. Am deschis votul. Votul s-a închis se adoptă 70 pentru, împotrivă, respins. 69 pentru, se adoptă 71 pentru, împotrivă, respins. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, respins. 5 pentru, se adoptă. 74 pentru împotrivă, respins. 75 pentru împotrivă respins, 76 pentru împotrivă respins, compromisul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Trecem la compromisul 7. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 84 pentru împotriva adoptat. 85 adoptat. 7 adoptat. Przyjęty kompromis 6, w hmm, N-ar fi trebuit să votăm pentru că compromisul 6 a fost adoptat. Trecem așadar la 86 pentru împotriva respins. 87 pentru împotrivă respins. 88 pentru adoptat. 89 pentru împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. 89. Votul s-a închis. Și se respinge. 90 pentru... Da, respins. 91 pentru împotrivă respins. 92 pentru împotrivă respins. 80 pentru împotrivă adoptat. 93 pentru adoptat. Compromisul 8. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă 95 pentru împotrivă respins. 96 respins. 97, adoptat. Haideți totuși să verificăm la 97. Votul s-a închis? 97, asta votăm. 97, am închis votul acum. Și se adoptă. Bun. Proiectul de aviz astfel modificat îl votăm cu vot cu apel uh, nominal electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și proiectul de aviz a fost uh, adoptat. Felicitări, dau cuvântul doamnei raportor, doamna Ribeiro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să amintesc aici un lucru mai insolit. Uh, lista de vot de la PPE a apărut uh, sau a fost urmată la plenară dar a fost un pic uh, ciudată această procedură. În orice caz vreau să mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumesc foarte mult! Da, avizul dumneavoastră a fost foarte bun și asta s-a văzut până la urmă. Vă felicit așadar ca și raportoare și vreau să felicit și secretariatul pentru munca depusă. Trecem la punctul 5, uh, schimbarea orei. Sportul Doamna Müller este raportor, comisia competentă pe fond este comisia TRAN, Agri a, um, a redactat uh, un aviz și dau cuvântul doamnei uh, Müller imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European i-a cerut în rezoluția sa de pe 8 februarie 2018 Comisiei să verifice schimbarea sezonieră a orei. În vara anului 2018 s-a realizat o consultare publică, în urma care a reieșit că cetățenii doresc eliminarea schimbării sezoniere a orei. Și eu, schimb, și eu sprijin propunerea comisiei de pe 12 septembrie 2018 pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, care are repercursiune asupra bioritmului, sănătății oamenilor, cât și asupra sănătății eh, animalelor. Mai ales um, fermierii activi în sectorul laptelui cunosc problemele care derivă de pe urma schimbării sezoniere a orei. Iată de ce propun ca, pentru ca piața unică să funcționeze și pe viitor, e necesar coordonare. Bineînțeles, orele diferite au repercursiune asupra mobilității cetățenilor și diferitelor branșe economice. Atunci când s-a adoptat um, această schimbare sezonieră a orei, doar 15 state făceau parte din Uniunea Europeană. Acum însă că statele membre au suficient timp pentru a se coordona și pentru a se pregăti, propun ca această modificare să intre în vigoare abia în 2020. O altă posibilitate de simplificare ar fi, bineînțeles, o coordonare care să prevadă distribuirea în anumite grupuri ale statelor membre ehm, cu intervale orare aferente, plus oră, plus două ore și așa mai departe, având în vedere că introducerea orei de vară pentru întreg anul ar echivala cu modificarea fusului orar, propun păstrarea orei de iarnă. Este un aviz foarte scurt și aștept cu mare interes discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul raportării din umbră. Mulțumesc! Îi mulțumesc raportoarei. Bineînțeles, suntem de acord cu această propunere. V-aș ruga doar să ne mai întâlnim pentru a vedea și în celelalte comisii cum stau lucrurile și să abordăm mai ales două probleme. În primul rând, de când am putea lua în calcul realist eliminarea schimbării sezoniere a orei? Unii spun din 2021, alții spun din 2022. Eu cred că putem ajunge la un compromis și, în al doilea rând, pentru mine a fost important să eliminăm schimbarea orei. Ar trebui, de asemenea, să avem curajul uh, să ajungem la un compromis care să le permită statelor membre să aleagă dacă rămân la ora de vară sau ora de iarnă, să nu existe o ceartă, pentru că dacă ne concentrăm pe ora de vară, ora de iarnă, ratăm, de fapt, ideea uh, cu eliminarea schimbării sezoniere, dar oricum cred că putem ajunge la un compromis și rămâne de văzut cum vor decide comisiile competente pe fond. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă urez tuturora anul fericit, vă urez toate cele bune tuturor colegilor și interpreților din cabină. Acum, în ce privește schimbarea sezonieră de oră, este un subiect foarte important, de importanță vitală pentru această comisie, deoarece are un impact considerabil asupra cetățenilor, mai ales așa pe care prezentăm aici, anume agricultorii. Fermierii, crescătorii de animale, vorbim uh, de animale care nu sunt familiarizate cu uh, fuzuri orare, singurul lor ceas este ceasul biologic. Eu m-am întâlnit cu reprezentanți din toate sectoarele din Bulgaria în urmă cu ceva vreme și au fost cu toții de acord că această tranziție de la ora de vară la ora de iarnă trebuie schimbată. Un efect stresant a fost s-a tradus în uh, diminuarea producției de lapte a vacilor. Iată de ce sprijin propunerea Comisiei de a suspenda schimbarea sezonieră a orei, care cred că ar trebui să se intre în vigoare din 2020. Este un subiect important și sper că va fi reflectat de opinia generală. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Mă, mă aflu într-o poziție interesantă. Cred că toată această poveste e sincer o pierdere de vreme. Eu mă opun. Schimbarea sezonieră a orei a fost o practică comună de vreme delungată în Europa, de aproape 50 de ani. Schimbarea orei de două ori pe an a fost uh, chestionată tot mai adesea, dar cred că această propunere a fost fușerită pentru a respecta programul ambițios al Comisiei. Iar problemele cu care se presupune că se confruntă fermierii sunt uh, exagerate peste măsură. Animalele pe care le avem și pe care le creștem în lungul și în latul Uniunii Europene se adaptează la zona în care trăiesc și au făcut acest lucru foarte bine. Dacă priviți de pildă Statele Unite ale Americii, care e o țară, ca să nu mai zicem un continent, și ei au diferite fusuri orare, pentru că așa e nevoie, pentru că soarele răsare la o anumită oră și apune la alta. Pentru că dacă ar fi să pună ora o oră peste tot, dar ajunge într-o situație aberantă. Mâine va fi o zi foarte interesantă în Camera Comunelor cu Brexit, dar uh, și alți colegi și domnul Flanagan, de pildă, se află la o oră și jumătate cu mașina de unde trăiesc eu și s-ar putea afla într-o alt, într alt, într-o zonă cu alt fus orar, ce aberație. Cred că toată această propunere e greșită și e un exemplu elocvent al lucrurilor care nu merg bine în Europa. Am contactat secretariatul uh, și l-am deranjat de multe ori pentru că mie nu-mi plac voturile lunea. E foarte greu pentru că e greu să ajungi lunea Uh, de când uh, vin eu pentru că pierd o oră, da? Eu un câștig înapoi pentru că când mă întorc, câștig o oră. E un echilibru, pe undeva se compensează. Rick și cu mine, Ulrike și cu mine, n-am mai ciocnit în trecut, dar sper că totuși Consiliul va fi mai înțelept. Îmi cer scuze dacă acum uh, trag un, pir, un pic uh, de fir, dar chiar îmi place această dezbatere. Nu m-am bucurat de o dezbatere de multă vreme, atât de mult. Și acum, sincer, cu toate problemele pe care le avem în Europa, și avem destule, nu cred că asta e cea mai importantă. Domnule Flanagan, dacă tot uh, ați fost amintit, aveți cuvântul. Cred că e ca atunci când oamenii își fac uh, o listă cu obiective de atins uh, și au obiective care presupun practic uh, zero efort și atunci sunt plini de satisfacție când ating acest obiectiv. E, cam așa se întâmplă și cu acest obiectiv din partea Comisiei, cu această propunere. Pentru majoritatea persoanelor cu care am discutat, face parte din ritmul vieții noastre. Ne-am obișnuit cu asta. Mie mi se pare interesant când schimbăm uh, ora. Da, sincer, mi-aduce o scânteie în viață. În funcție de unde locuiești în uh, Europa. Eu am uh, locuit în Andalusia timp de patru luni, nu mi închipui că îi afectează în mod deosebit, dar dacă locuiești unde locuiesc eu, în Irlanda, în sudul Irlandei, dacă vreți, sincer, nu ne va ajuta cu nimic. Nu știu de ce am luat-o pe această cale. Ce se întâmplă după aceea când e o oră de o parte a podului și o altă oră la celălalt capăt al podului. Cred că oricum deja există suficiente motive de ceartă în Europa ca să mai fie nevoie să mai adăugăm și noi. Doamna Aguilera, Domnule președinte, stați un pic. Sincer, cu toate problemele cu care ne confruntăm acum, nu e o problemă majoră deloc, mai ales aici la Comisia Agri. Cu cât, oricât de mult am vrea ca vacile să dea mai mult lapte, nu e o problemă. Eu cred că e vorba de oportunism politic din partea Comisiei. Uh, da, e adevărat că dacă se fac niște calcule, oamenii e, par ar fi în favoarea acestei uh, eliminări a schimbării. Da, în Spania oamenii nu prea se gândiseră la acest subiect până acum și acum, dintr-o dată, parcă sunt în favoarea eliminării schimbării sezoniere. Acum, oamenii nu sunt de acord dacă să rămână la ora de vară sau la ora de iarnă. Depinde de, or- de locul unde ne aflăm. Uh, în cele din urmă, dacă tot ne-am băgat uh, aici uh, în problema asta, nu știu dacă ajungem undeva. Hai să vedem până unde ajungem. Poate ar fi bine, da, să eliminăm schimbarea sezonieră a orei, însă să vină Comisia Agri, de pildă. Eu personal nu mă cred în măsură să vină Comisia Agri și să stabilească care e ora cea mai bună pentru restul Europei, dacă ora de vară sau ora de iarnă. Eu, sincer, cred că aici Consiliu, când va veni ceasul, să ia decizia cea mai potrivită. Și noi să nu intrăm în prea multe amănunte. Mulțumesc foarte mult! Comisia competentă pe fond este Comisia TRAN. Noi suntem responsabili doar pentru un aviz. Domnul Agniu, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbeam de competență în ultima mea intervenție la adresa comisarului și nu a răspuns, domnul comisar. Dar mă întreb, oare Uniunea Europeană are competența pentru a ne spune dacă să ne schimbăm ora sau nu? Și acum lăsând la o parte asta. În cariera mea de agricultor, agricultura e chiar interesantă. Când am fost păstor, chiar m-am bucurat când dădeam ceasul înapoi la sfârșitul lui octombrie, pentru că însemna că mă trezesc la aceeași oră și era lumină afară ca să hrănesc oile. Când uh, m-am mutat la oraș, dintr-o dată... Când m-am apucat, îmi cer scuze, când m-am apucat de crescut de păsări, apărea deja o problemă. Puteam uh, alege, de pildă, să facem o modificare graduală, să schimbăm ora cu 3-4 minute pe zi pentru a le ajuta să se adapteze. Producția s-a schimbat, lumina, pentru că păsările răspund la lumină și în cele din urmă ne-am deranjat noi și a fost nevoie să lucrăm la alte ore. E aceeași industrie cu două perspective diferite. Mulțumesc! Deci sunteți în favoarea schimbării, nu-i așa? Domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, discuția mm, s-a cam întins. Există într-adevăr ceva mai important de făcut, dar totuși, având în vedere că avem acest subiect pe ordinea de zi, haide să vorbim despre el. Eu cred că mm, atunci când s-a făcut această consultare, la care au participat mulți cetățeni europeni, și 84% se pare că nu sunt în favoarea păstrării schimbării sezoniere a orei, cred că înseamnă că trebuie să ținem cont de avizul lor, mai ales că studiile științifice nu au reușit să dovedească avantajul schimbării orei, în timp ce avantajele, pur fie de natură economică, cum s-a dovedit economiile de energie, au fost cât se poate de pertinente. Așa că um, aș accepta așadar rezultatele consultării făcute la nivel european, chiar dacă e vorba de o inițiativă a Comisiei care vrea să facă ceva important. După părerea mea, nu există niciun motiv de discuție. Mulțumesc foarte mult! ce să mă vă mai spun? Da, audiere publică, minunat. Comisia vrea să organizeze uh, o audiere publică din motive greșite, zic eu. Cred că există alte motive, alte subiecte de discutat. Și după cum spunea domnul Caputo, au răspuns la chestionar aproape 4 milioane de persoane și doar o mână de germani. Dar poate că guvernul i-a informat. Acum, în ce privește ar trebui, cred, să informăm oamenii, să-i mobilizăm. Eu sunt pentru schimbarea de oră. De ce? Pentru că contribuie la creșterea convivialității vara, pentru că, mai ales în sudul Europei, sunt mulți uh, oameni care lucrează în turism, deci e bine să ai un apus de soare pe la 10 seara sau chiar mai târziu, pentru că există mulți oameni care lucrează în turism până la 10 seara sau târziu. Deci oamenii ies de la, pot ieși de la muncă, lua cină și să se bucure de compania prietenilor. În ce privește sectorul agricol, de ce revenirea la ora de iarnă? Pentru că eu trăiesc la latitudinea 50, acolo avem 8 ore de n-aș putea spune de soare, de lumină, de afectează și um, structurarea școlii. Uh, din uh, motive agricole, e iurea să spui că animalele nu au un ceas biologic. De ce? Pentru că agricultorul uh, organizat, uh, dacă vrea să aibă o calitate de viață, duminica își mulge vacile odată la 11, nu la 5 dimineața și vacile uh, dau mai mult lapte, iar a doua zi vor da mai mult lapte pentru că au fost multe doar o singură dată duminica. Eh, vor fi oare vacile după aceea <laughs> perturbate? Nu. Pe mine ce mă deranjează în acest dosar e că dăm prea multă importanță pentru că există o minoritate de gălăgioși care trăiesc foarte rău și vor să se impună unei majorități care, sincer, n-are niciun interes. Da, E logic ca pe insulele Canare să fie cu o oră minus față de restul continentului, pentru că nu sunt aliniate cu continentul. Acum, Comisia, dacă vrea să continue cu această propunere, va crea un haos pe continent pentru că fiecare va putea alege ora de vară, ora de iarnă și, bun venit, probleme, mai ales în sectorul transporturilor. În țara mea, cu ocazia asta, cel puțin pot avea două dezbateri eh, pe an la televiziune. Eu oricum voi înainta multe amendamente. Eu, în calitate de raportor în umbră, cu atât mai mult. Domnul Hoisling, discuțiile referitor la schimbarea sezonieră a orei sunt la fel de vioaie ca schimbarea orei în sine. Trebuie să ne gândim de ce am introdus schimbarea sezonieră a orei pentru a economisi energie. A fost principalul motiv după criza petrolieră și cu siguranță nu s-a îndeplinit. Iată de ce um, această justificare pe care ne-au dat-o în trecut nu mai ține astăzi. Întrebarea pe care a pus-o comisia e următoarea. Dacă sunteți împotriva schimbării de oră? Da, pentru asta există o majoritate, însă a doua întrebare, pentru ce sunteți? În favoarea ce? Iar uh, asta uh, separă taberele. Vreți mai degrabă ora de vară sau ora de iarnă? Mulți spun mai degrabă ora de uh, vară, dar după aceea, dacă iarna Iese soarele abia la 9 și jumătate, nici asta nu-i pe placul oamenilor, așa că nu reușim să încăpăm, eh, să ehm, împăcăm nici capra, nici varza, așa că cel mai bine să lăsăm lucrurile așa cum a fost și până acum. Vă mai puteți enerva din când în când, e în regulă și asta, dar trebuie să evităm un lucru, ca la sfârșitul acestei dezbateri eh, să avem în Europa 27 de fusuri orare diferite. Dacă asta se întâmplă, asta înseamnă, va însemna un regres masiv, așa că mai bine să continuăm ca până acum. Acum, dacă vacile vor da cu câțiva litri de lapte mai puțin, piața laptelui în Europa oricum nu va avea de suferit. Cu asta putem trăi. Mulțumesc! Domnul Dorfman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că propunerea comisiei se numără printre cele mai mari absurdități pe care le-a prezentat vreodată Comisia. Prevede ca fiecare stat să-și aleagă intervalul oral. Haideți să ne gândim. Eu am venit în această după amiază aici, am trecut prin patru state membre, patru state ale, Uniunii Europene. Dacă fiecare stat își alege uh, ora, deci uh, Austria face Greenwich plus 1, Germania face numai Greenwich, Franța iarăși Greenwich plus 1 și ajungem la o absurditate de plină care va perturba piața internă. Și nu pot decât să sprijin cele spuse de colega Müller înainte de a da frâul liber acestei propuneri. Ar fi bine să punem statele membre de acord să se grupeze în funcție de oră, așa cum am avut și până acum, blocuri, um, fusuri orare, pentru că în caz contrar uh, ar fi o aberație. Colega Miller ne invită să privim propunerea mai în uh, mai de aproape, cred că nu pot fi de acord cu uh, amendamentul 5 care spune că ar trebui să rămânem la ora de iarnă, după care amendamentul 5 spune că putem alege fie ora um, um, Greenwich sau Greenwich plus 1 plus sau plus 2. În principal, în Europa avem Greenwich, Greenwich plus 1 și plus 2. Plus 1 ar fi ora de vară. Există uh, și alte locuri uh, care au exact aceeași diferență de fusuri orare. Mulțumesc, domnule președinte. recunosc, vă mărturisesc că rămân perplex în fața acestei dezbateri. Pe toți uh, ne zăpăcește schimbarea de oră. Eu am oroare de aceste decalaje orare. Dar uh, dar dacă oprirea acestui sistem creează o situație mai complexă decât cea actuală, nu cred că este o uh, alegere bună. Um, nu uh, putem să, repunem, să punem sub întrebării consultările cu cetățenii în funcție de rezultat și de cât de bine le convine acesta. Dar eu uh, cred că simplificarea lucrurilor va crea, de fapt, o nouă complexitate și uh, propun să. Eu încă nu sunt uh, satisfăcută, nu sunt convinsă că are rost să schimbăm sistemul actual. Doamna McGuinness are cuvântul. Domnule președinte, deja am pierdut astăzi o oră, înțeleg uh, uh, de ce suntem atât de confuzi în privința acestui subiect. Aș vrea să văd însă mai multe dovezi în privința impactului asupra comunităților rurale. Pentru că oamenii sunt fie pro sau contra în funcție de perspectiva lor personală, dar uh, dacă mergem mai departe, cred că Europa va fi divizată, pentru consultările publice au uh, arătat că oamenii uh, sunt uh, uh pentru acest renunțarea la schimbarea orei, dar cred că odată implementată, uh, renunțarea la schimbarea orei a generat foarte multe reacții. Um, dacă și când va, se va produce Brexitul, uh, va fi foarte ciudat să există diferență de oră între Irlanda și Irlanda de Nord. Deci cred că trebuie să ne gândim foarte bine la toate aceste aspecte. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnule raportor, aveți cuvântul. Da, domnule Domnule președinte, am bănuit că va fi un subiect uh, încins și că se vor ciocni păreri diferite. Nu era nimic altceva de așteptat. Cu toate acestea, cred că ar trebui să emitem un aviz al Comisiei Agri. Da, nu suntem noi comisia competentă pe fond. Comisia pentru Transport și Turism este cea care se ocupă direct de efectele pe care le va avea propunerea asupra pieței interne și trebuie să preiau uh, sugestia domnului Dorfman, e adevărat, Greenwich plus 3 nu e corect. Uh, da, vom uh, corecta. Tocmai asta dorim să aibă loc o armonizare ca statele membre să se pună de acord. În linii mari, părerea mea, ca până acum, e că Trebuie să trecem de la această schimbare permanentă sus în jos, în vară, în primăvară oră minus, în iarnă oră în plus și să ajungem la o soluție pentru statele membre, o soluție adaptată la ora central europeană. Cred că aceasta ar fi cea mai bună cale și cred că cu toate părerile divergență care pot exista, dacă e ora de iarnă, ora de vară, noi trebuie să ne facem treaba și să emitem avizul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Amendamentele se pot depune până pe 18 ianuarie. Vă rog să țineți minte acest lucru. Următoarea Reuniunea va avea loc pe 23 ianuarie, pe 24 ianuarie și pe 29 ianuarie ne vom reuni din nou. Încheiem discuția astăzi pe marginea ordinei de zi. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumim interpreților și vă doresc o seară frumoasă. Mulțumesc și raportoarei și uh, declar închisă ședința.